Mai multe comisii au hotărât să înceapă negocierile interinstituționale potrivit la uh, regulii 69C, alineatul 1 din regulamentul de procedură. Rapoartele care prezintă mandatele pentru aceste negocieri sunt disponibile pe pagina web a plenarei și titlurile sale vor fi publicate în procesele verbale ale plenarei. Potrivit articolului